Doamna președinte. Mesdames et messieurs, bonjour. La séance... Doamnelor și domnilor, bună ziua. Deschidem ședința de astăzi. Aș dori să fac în primul rând câteva anunțuri. Primul dintre ele, foarte important din punctul meu de vedere, uh, doamna Caroline Lucas, uh, prin scris ne-a informat în legătură cu man, uh, finalul mandatului la Parlamentul European, a devenit deputat britanic, în conformitate cu articolul 7 aliniatul 2 al actului cu privire la alegerea deputaților Parlamentului European prin sufragiu direct și în conformitate cu articolul 4, aliniatul 4, aliniatul 2 din regulament, constată uh, faptul că sediul, uh, locul său este vacant începând cu data din 18 mai 2010. Tot începând cu data de 12 mai 2010, domnul Macmillan Scott face parte din grupul ALDE. Iată anunțurile pe care doream să le fac la începutul acestei ședințe. Conform ordinii de zi, trecem la dezbaterea comună cu privire la bugetul Parlamentului. Începem cu raportul Vladimir Manca cu privire la bugetul rectificativ 1-2010, secțiunea 1 Parlamentul și apoi uh, raportul Trupel, estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar 2011, secțiunea 1, Parlamentul. Aș dori în primul rând să dau cuvântul domnului raportor Vladimir Manca pentru 4 minute. Ďakujem, vážená pani predsednička, kolegyne, kolegovi. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În urma intrării în vigoare a tratatului de la Lisabona, foarte multe proceduri sunt astăzi mai